Um, Bună dimineața, dragi colegi! Continuăm acum dezbaterea. Avem un raport referitor la accesul autorităților fiscale la informații privind combaterea spălării banilor. Îi urăm bun venit domnului comisar Moscovici și dăm cuvântul patru minute.